Dragi colegi, vă rog să luați loți, uh, loc. Suntem în mare întârziere, deci trebuie neapărat să începem acum. So we will start a joint Libe -Farm Începem uh, ședința noastră mixtă cu Comisia Libe. Ne întâlnim, dragi colegi, din nou, împreună cu colegii de la Comisia Libe, pentru a vorbi despre punerea în aplicare raportului uh, de punere în aplicare a două rapoarte care vizează protecția victimelor. Este vorba de uh, directiva privind victimele și Ordinul European de Protecție. E vorba despre un pachet legislativ care are ca menire uh, protecția victimelor uh, care, mm, din perspectiva uh, sistemului de protecție socială, judiciară și așa mai departe. În prima parte a ședinței noastre, vom uh, discuta amendamentele pe care le-am primit uh, privind proiectul de raport, uh, privind o, raportul referitor la Ordinul European de Protecție și după aceea, în a doua parte a ședinței noastre, vom discuta uh, proiectul de raport privind uh, punerea în aplicare a directivei privind protecția victimelor. Aș dori să dau cuvântul copreședintelui. Uh, mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Îmi cer scuze pentru că am sosit cu întârziere. Se mai întâmplă. N-a fost din vina noastră. Aceste două rapoarte, așa cum a spus președinta, vizează uh, pachetul uh, victimelor Uh, și în urma eforturilor depuse de către raportori și raportorii alternativi uh, putem vedea care este stadiul de implementare a acestor uh, rapoarte la nivel de stat membru, dar și la nivel european. Și doream și să mai Adaug că în ceea ce privește analiza amendamentelor privind Ordinul European de Protecție, aș dori să vă spun că domnul Derek, raportor, Uh, alternativ va invitat să semnați amendamentele depuse de către domnul Urtasun și că le, ne transmite că le sprijină. Mulțumesc. Fără microfon. Aș dori să dau cuvântul acum coraportorilor la cele două proiecte de raport. În primul rând, Ordinul European de Protecție, care ne vor uh, prezenta uh, amendamentele uh, primite și apoi propunerea de uh, amendamente de compromis. Din păcate, doamna Soraya Post uh, nu poate participa, deci este înlocuită de doamna Zipăl, vă rog. Mulțumesc. O să citesc uh, contribuția colegei noastre Soraya Post. Poate ar fi bine însă să dăm cuvântul colegei Beseril, pentru că provine de la un grup mai mare. Bun. O să citesc uh, contribuția colegei uh, Soraya Post. Așa cum am spus în timpul uh, prezentării proiectului de raport, mă onorează această posibilitate de a mă ocupa de punere în aplicare al raportului de punere în aplicare a directivei privind Ordinul European de Protecție, care, dacă funcționează, poate uh, Uh, salva viete, uh, vieți uh, nevinovate, deci ale victimelor violenței bazate pe gen. E una dintre inițiativele europene care poate într-adevăr să salveze zeci de mii de vieți. Ne-am asumat răspunderea pentru că împreună cu uh, colega mea, uh, uh, Tereza uh, Jimenez Beseril, să compilăm cele 830 de amendamente la proiectele noastre de raport. Intenția noastră era să îmbunătățim punerea în aplicare a acestei directive. Am primit amendamente care uh, fac uh, solicitări foarte clare la adresa statelor membre ca ele să se angajeze uh, să combată orice formă de violență interpersonală apoi uh, să folosească uh, Ordinul European de Protecție pentru a uh, permite victimelor să Ordinul European de Protecție să aibă acces la un ordin european de protecție. De asemenea, să acorde asistență juridică gratuită, tra- traducere și interpretare consiliere într-o limbă înțeleasă de victima respectivă. De asemenea, să emite Ordinul European de Protecție uh, Uh, cât mai repede, cu putință automat, dacă se poate, cu un uh, uh, o grad minim de birocrație. Să prevadă proceduri speciale pentru a înlesni emiterea OEP-ului pentru victi- membrii familiei care trăiesc cu victima sau care face obiectul lui un ordin european de protecție. Să acorde atenție sporită victimelor copii de asemenea, să organizeze cursuri obligatorii de formare pentru toți cei care intră în contact cu victimele. Să lanseze uh, campanii de sensibilizare cu privire la instrumentele disponibile de protecție și utilizarea lor, vizând întreaga societate, Uh, mai ales victimele potențiale și mai ales uh, uh, femei care fac obiectul unui ordin național de protecție, dar și um, experți, specialiști din domeniul juridic, polițienesc și așa mai departe. Pentru că ei sunt cei care intră în contact direct cu victimele. Sunt convinsă că prin aceste amendamente vom reuși să schimbăm cu adevărat viața victimelor. Și sper să putem să salvăm uh, aceste vieți. Mulțumesc, mulțumim Birgit. Are acum cuvântul cealaltă coraportoare, Teresa Jiménez Beceril. Sí, muchas gracias. Voy, voy a hablar. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, o să vorbesc uh, în spaniolă, limba mea maternă. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Soraya Post știu că nu e prezentă, dar aș dori să-i mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o, pentru că împreună am uh, încercat să îmbunătățim cu adevărat acest raport. Această uh, directivă face parte din așa numitul pachet uh, victime. Pachetul cu privire la protecția victimelor. Cealaltă directivă care face parte din acest pachet uh, a dat uh, rezultate foarte bune dacă e să facem comparație uh, cu Ordinul European de Protecție, directiva privind Ordinul European de Protecție, care este directiva cea mai recentă, care este văzută ca un instrument cu un mare potențial, dar care nu a funcționat așa cum ne-am fi dorit noi în Europa. Există doar șapte ordine europene de protecție. Deci au fost uh, doar astfel de, uh, de, de șapte astfel de cazuri. Și noi când am uh, promulgat această directivă nu ne gândeam că impactul va fi atât de minim. Pentru că știm că există foarte multe victime, printre care majoritatea femei și când aceste femei merg în străinătate, în încercarea de a avea o viață mai sigură împreună cu Uh, familia lor, atunci ar trebui să uh, intervină această directivă. Dar, așa cum spuneam, uh, e foarte neobișnuit și greu de explicat că au existat doar șapte astfel de ordine europene de protecție. Patru în Spania, unul ordin de protecție în Germania și restul în alte state membre. Ar trebui poate să dăm dovadă de mai mult curaj Uh, poate că într-adevăr nu a existat uh, foarte multe victime care să uh, călătorească dintr-un stat european în altul și să solicite acest ordin european de protecție, dar știm totuși că au existat mm, cazuri în care nu s-a ținut cont de solicitarea victimelor și deci încercăm să corectăm această situație. Deci uh, vom uh, trece la revizuirea uh, directivei astfel încât să nu existe atâtea lacune în ceea ce privește aplicarea Ordinului European de Protecție, pentru că nu putem tolera ca o victimă să nu știe de existența acestui instrument și deci să nu solicite emiterea unui astfel de ordin de protecție. Știm că uh, există 28 de state membre în care există uh, ordine uh, naționale de protecție, deci nu e logic să nu avem o, mai multe solicitări sau mai multe cereri de ordine europene de protecție. Deci iată ce doream să spun în legătură cu introducerea. Acum, în ceea ce privește uh, uh, instrumentul, el se bazează pe principiul aplică, aplicării reciproce. Deci, atunci când se emite un ordin național de protecție, atunci el trebuie să fie uh, recunoscut și uh, implementat în alt stat membru. O pietică în uh, aplicarea acestui instrument e faptul că trebuie să garantăm că această protecție nu uh, Uh, suferă de pe urma existenței uh, sistemelor naționale care sunt foarte diferite. Deci trebuie să evităm uh, această situație. Aș dori să vă reamintesc că în timpul președinției spaniole am încercat să subliniem acest aspect, pentru că Știți că unele uh, lucruri, lucruri se aplică în, uh, într-un stat membru, altele nu, unele sunt considerate infracțiuni, altele infracțiuni minore și așa mai departe și noi uh, ne dorim ca uh, Ordinul European de Protecție, uh, ca Ordinul Național de Protecție să fie luat în considerare ca atare și în alt uh, stat membru. Deci uh, am uh, solicitat uh, implementarea, dreptul respectiv a fost consfințit în lege, însă rezultatele sunt cele pe care le cunoaștem, pe care le-am comunicat. În statele membre au mai fost identificate și alte obstacole, mai ales cele legate de dreptul secundar din statele membre, care au un impact negativ asupra felului în care Ordinul European de Protecție este aplicat. Apoi uh, a mai existat și impactul uh, uh, Ordinului de Protecție în ceea ce privește victimele delictelor. Toate statele membre, de exemplu, propun un ordin de protecție penală sau civilă. Și putem spune că chiar dacă măsurile sunt asemănătoare, există totuși o diversitate foarte mare a măsurilor aplicate de statele membre și apoi și felul în care aceste măsuri se aplică de, un stat, de la un stat membru la altul uh, e foarte diferită. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la elaborarea acestui uh, raport. Aș dori să mulțumesc colegilor care au uh, înaintat cele 183 de amendamente și, pe lângă amendamentele care merg prea departe, eu cred că majoritatea amendamentelor au uh, contribuit la punerea în aplicare optimă a acestui instrument. Nu am avut uh, de-a face cu tensiuni în momentul în care am pregătit amendamentele de compromis. Am reușit să uh, obținem astfel de, deci 25 de astfel de amendamente de compromis și o să vă explic în ce constau ele. Unele ordine de protecție se aplică oricărei, sau aplicau oricărei persoane care are nevoie de protecție. Ori, în practică, e vorba doar de femeile care sunt victimele violenței domestice, conjugale sau care fac uh, obiectul agresiunilor sau hărțuirii sexuale. Se vorbește foarte mult deci despre violența de gen în uh, majoritatea uh, amendamentelor și felul în care acest instrument ar putea să ajute aceste victime. Am încercat deci să compilăm toate aceste amendamente. În amendamentul de compromis respectiv spunem că e foarte greu să obții date statistice în ceea ce privește violența împotriva femeilor. La amendamentul 4 se spune că trebuie să construim refugii pentru victimele care fac obiectul violenței de gen cu sprijin medical sau juridic. La amendamentul 24 cerem Comisiei să numească un coordonator în Uniunea Europeană pentru violența împotriva femeilor și solicităm statelor membre să uh, uh, semneze și să pună în aplicare Convenția de la Istanbul. La amendamentul 34 spunem că trebuie să facem față provocărilor legate de Ordinul European de Protecție. Mulți colegi au spus că ar trebui, de exemplu, să avem mai multe campanii de informare și de sensibilizare pentru ca violența împotriva femeilor sau violența de gen să nu mai fie banalizată. În anumite compromisuri intrăm în amănunte în, în ce privește soluțiile care nu au fost uh, puse în aplicare prin directiva din 2011. La compromisul 11 cerem statelor membre să furnizeze uh, asistență juridică gratuită uh, de-a lungul uh, procedurii penale. La amendamentul 17 reamintim statelor membre că e important să se asigure o tranziție mai eficientă și mai rapidă atunci când o victimă trece dintr-un stat membru în altul și de aceea ne dorim ca tranziția să dureze maximum două săptămâni. Însă ce mi se pare cel mai grav e că nici victima, nici uh, poliția și nici judecătorii par să nu fie la curent. Nici uh, uh, lucrătorii sociali, pentru că nu au existat astfel de campanii de informare. O altă problemă e că Comisia nu ne-a transmis rapoartele pe care le are la dispoziție. Noi ne-am uh, bazat pe datele puse la dispoziție de experți și sperăm să ne sprijiniți pentru ca statele membre să își uh, facă datoria și să aibă campanii de informare în legătură cu acest instrument. E păcat că el nu este folosit. Mulțumesc. Acum raportorii din umbră, doamna Grisbeck. Mulțumesc. Foarte pe scurt, vreau mai întâi să salut eforturile celor doi uh, raportori pe acest dosar foarte interesant, însă uh, și important totodată privind uh, protecția uh, victimelor prin Ordinul European de Protecție. Nu o să revin asupra informațiilor foarte pertinente uh, care să fac referire și la amendamente, cum ar fi utilizarea necorespunzătoare a acestor instrumente sau necunoașterea lor de către femei. pentru că toate au fost foarte bine subliniate, însă am trei idei cheie foarte uh, rapid. Primul punct unde voi continua să mă lupt și am făcut-o deja încă din 2011, când am fost raportor din umbră, pentru că mi este un punct drag, este ca persoanele victime, femeile victime, să nu trebuie să plătească pentru emiterea acestui ordin european de protecție. Uh, al doilea punct, la fel major, să facilităm emiterea unui ordin european de protecție pentru a proteja membrii familiei victimelor și uh, trei, să consolidăm colectarea de date. Statele trebuie să colecteze aceste date și să le comunice cu regularitate Comisiei. Subliniez așadar aceste idei. Mulțumesc co-raportoarelor și vă mulțumesc și că ați ținut uh, cont de observațiile mele. Și mulțumesc și lui Zascun uh, Bilbao uh, pentru acest raport, uh, co-raportor pe acest raport în cadrul FEM. Mulțumesc. Mulțumesc, Tatina, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc uh, ambelor uh, raportoare pentru eforturile lor. Au încercat să ia cei mai buni din toate amendamentele deschise, au fost foarte deschise, uh, toate amendamentele depuse, îmi cer scuze, au fost foarte deschise la discuții pentru a ajunge la compromisuri bune. Iar rezultatul nu pune nicio problemă majoră. Însă, după cum se spune, în, uh, pentru că este menționat și în uh, raportul de implementare, vreau să subliniez că trebuie să respectăm mai îndeaproape domeniul de aplicare al raportului și competențele și obligațiile din, uh, impuse de legislația existentă. acest ordin are un potențial foarte mare și statele membre trebuie să se asigure că este implementat corect și eficient. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bilbao, vă rog. Mai dorește și altcineva să intervină? Văd că nu. Mulțumesc frumos, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc coraportorilor pentru eforturile și munca lor. Uh, cu Natalie Grisbeck am lucrat uh, pe amendamentele la acest raport și vreau să subliniez acordul amplu la care s-a ajuns. După cum a spus deja doamna Jimenez Beferil, uh, cele 25 de compromisuri arată poziția unitară a acestei comisii și a Parlamentului, care vrea să pro, să evolueze în acest dosar privind protecția femeilor. Vrem să începem să criticăm Comisia pentru că și au asumat angajamentul de a elabora un raport privind punerea în aplicare a procedurilor, a, a ordinelor europene de protecție cu procedurile folosite în fiecare stat membru, informații, statistici, dar nu am primit nimic de genul acesta. Și trebuie să o spunem. Vreau de asemenea să mai spun faptul că acest text îmbunătățește textul privind Ordinul European de Protecție la care am lucrat în um, legislatura trecută. Rezistența statelor membre nu a ajutat la uh, aplicarea uh, Ordinului European de Protecție. Vreau să spun că în cele 25 de compromisuri uh, insistăm pe această solicitare a noastră ca statele membre să aplice cerințele în mod armonizat fiindcă rapoartele pe care le-am primit ne spun că există femei care ar avea nevoie de un asemenea ordin, însă adesea nu au informațiile necesare, se tem, nu vor să um, treacă prin toată birocrația pe care ele o presupun, uh, și asta înseamnă că trebuie să solicităm armonizarea procedurilor, o mai bună informare, um, eliminarea costurilor, pentru că și de asta se tem femeile, că trebuie să angajeze un avocat, poate, trebuie să fie clar că nu le va costa nimic. Avem nevoie de, informații, de campanii de informare, nu doar pentru cei care sunt în situația aceasta, ci și pentru profesioniști Um, polițiști, uh, serviciile de asistență, serviciile uh, judiciare și avem totodată de nevoie de date, de statistici, dar uh, e foarte dificil să obținem date și statistici privind punerea în aplicare a ordinelor europene de protecție câte vreme nu avem date despre cazurile de abuz și maltratare a femeilor în toate statele membre ale Uniunii. Deci e foarte mult de, de muncă Însă aceasta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Atunci când vorbim despre uh, formare mai bună, despre instruire mai bună sau despre servicii de recepție mai bună, despre o mai bună integrare a femeilor pe piața muncii, uh, Trebuie să ținem seama de toate aceste lucruri și, totodată, trebuie să oferim protecție copiilor ca, care sunt abuzați și care beneficiază de ordinele europene de protecție. Asociațiile de apărare a drepturilor femeilor ne tot solicită să discutăm despre copiilor, pentru că discutăm foarte mult despre ele, despre femeile abuzate, dar nu și despre copii. Cred că în compromisul 10, mi se pare, se vorbește tocmai despre protecția acestor copii. Iar comisia noastră trebuie să fie mulțumită de compromisurile la care s-a ajuns. Iar acum ne dorim ca um, comisia să se concentreze mai mult pe acest ordin de protecție, iar statele membre să îl, îl aplice. Președintele, mai dorește cineva să ia cuvântul? Vreau să spun din experiența mea ca și avocat, uh, eu am lucrat în România ca și avocat pe această chestiune cu ordinul de protecție și vă pot spune că în afara datelor legale, cea mai mare problemă pe care o întâlnesc femeile este aceea de informare, de frică și de faptul că trebuie să aibă costuri suplimentare. Este extraordinar de important ca procedura să fie gratuită și uh, pentru a avea succes cu, uh, cu uh, implementarea acestei, acestui raport, acestei directive uh, și de asemenea trebuie să fim foarte atenți la competențele poliției în statele membre pentru că spre exemplu românia acum o săptămână a fost modificată legislația uh, și salut modificarea legislației care este extrem de încurajatoare astăzi și Uh, însă până nu demult uh, și, alte state membre, și în alte state membre competențele poliției erau limitate. Uh, desigur că este importantă de asemenea reintegrarea socială și recalificarea în câmpul muncii după ce femeile um, ajung să solicite această procedură a ordinului de protecție. Uh, Vă mulțumesc. Un minut. Mulțumesc. Uh, o să fiu foarte scurtă. Vreau doar să mulțumesc Teresei și Sorae pentru uh, munca depusă, pentru că este important să avem acest raport prin ele atragem atenția asupra acestei directive privind Ordinul European de Protecție și este important să existe coordonare, într-adevăr, între statele membre, să protejăm atât copiii cât și femeile și să existe recunoaștere reciprocă victimele nu au acces la asistență judiciară și astfel uh, apare o diferență între cele care au posibilitatea să își plătească acest acces și cele care nu au. Iar această dificultate, această diferență îngreunează lupta împotriva violenței uh, de gen, mai ales în zonele rurale. Și trebuie să mai subliniem două aspecte. Unu, includerea politicilor de gen care trebuie uh, să fie incluse în toate politicile unui stat, astfel încât egalitatea să devină într-adevăr o politică de stat. Și apoi, evident, trebuie să se ratifice Convenția de la Istanbul. Aceasta trebuie să fie o prioritate pentru toate statele membre. Totodată, trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt susținute financiar suficient, astfel încât să garantăm protecția tuturor victimelor. Mulțumesc! Mulțumesc, nu prea mai avem timp, așa că o să o să rog pe doamna Jimenez Beferil uh, să o întreb dacă vrea să vorbească, dar dacă doriți maxim un minut, pentru că trebuie să trecem la partea a doua. Da, o să răspund, dar nu este vina mea că am început cu 20 de minute în, în întârziere. Dacă trebuie să stăm mai târziu, poate putem continua fără interpretare, însă uh, mi se pare un lucru foarte important și celălalt care urmează este mai important, fiindcă vorbim despre întregul pachet pentru protecția victimelor. Deci nu putem să-l uh, rezolvăm în 50 minute pentru că am întârziat. Dacă nu îl amântăm și amânăm și îl discutăm altă dată așa cum trebuie. Altfel, este o ofensă adusă victimelor. O să continui în limba spaniolă. Uh, nu voi răspunde direct observațiilor pentru că unanimitatea este largă, da, susținere uh, pentru toate victimele, mai multe date, angajament din partea statelor membre, asistență juridică gratuită, semnarea uh, Convenției de la Istanbul, toate acestea sunt lucruri uh, care nu pun probleme între, în cadrul grupurilor politice, pentru că toată lumea pune pe primul plan nevoia victimelor, așa cum ar și trebui să fie. Mulțumesc. Mi s-a spus că nu putem amâna, spune președintele. Nu spun că vreau să amân, spune doamna Jimenez Beferil. Eu pot să continui să tot uh, și cu explicațiile, pentru că cel raportor este aici. Nu este aici, așa că nu o să uh, dureze prea mult. Uh, vreau doar să spun să nu ne grăbim repede, repede, pentru că e ceva foarte important. Nu asta a fost intenția mea. Eu nu fac asta pentru mine, ci pentru victime. Mulțumesc frumos. Uh, votul pe proiectul de raport va avea loc în uh, reuniunea comună de săptămâna viitoare, 27 februarie, și trecem acum la a doua parte a reuniunii noastre uh, comune dedicată directivei privind victimele. O să dau cuvântul doamnei Jimenez Beferil, co-raportor. Pentru că Celelalte raportoare nu au venit astăzi, dar uh, munca lor uh, a fost uh, semnificativă și am lucrat împreună, chiar dacă ele, din diverse motive, nu pot fi astăzi aici. Este o directivă care uh, merge înapoi până în 2011. Am fost coraportor uh, atunci, tot pe Comisia Libe, și mi-amintesc că discuțiile au fost uh, controversate nu, în comisia, nu cu comisia care era de partea noastră, ci cu Consiliul. Consiliul efectiv nu a vrut să miște deloc, nu voiau ca victimele să aibă niciun rol în procedurile uh, penale. Absolut deloc. Și atunci uh, urma să redactăm uh, o directivă pentru protecția victimelor în timpul procedurilor judiciare, dar victimele nu aveau de ce să fie prezente. Eu acolo am tras linia, fiindcă fără prezența victimelor, totul ar fi fost o glumă. Uh, și atunci, în sfârșit, victimele au fost incluse. O să vă dau un exemplu concret. A fost o uh, fată uh, violată într-o țară, uh, într-un stat membru, nu o să spun în care, și fata aceea, pentru că nu putea să înțeleagă limba atunci când uh, a vorbit cu poliția a fost acuzată că, nu, că a depus mărturie falsă pentru că nu a primit documentele, uh, dosarul sau nu a fost uh, procesat așa cum trebuie și asta trebuie să uh, evităm. Nu vorbim aici de violența de gen ca atare, deși și asta este o parte, ci de o altă directivă o se, despre o serie întreagă de infracțiuni, de la infracțiuni serioase la uh, mici infracțiuni, uh, furtul uh, genții, uh, te împinge cineva pe scări și îți rupe o mână. Și de aici ajungem până la trafic uh, de persoane, crimă organizată, terorism, uh, infracțiuni împotriva copiilor, a persoanelor cu handicap și așa mai departe vorbim despre un sector cu 75 de milioane de infracțiuni pe an, deci un, un sector amplu. Și atunci, cu această directivă, am vrut să ne asigurăm că victimele înțeleg ce li se spune și sunt înțelese uh, la momentul primului contact cu autoritățile. Deci, un limbaj simplu, nebirocratic. Și am vrut să ne mai asigurăm că victimele au drept să primească informații încă din primul contact cu autoritățile, pentru că vorbim despre o infracțiune produsă într-o țară în care nu ești a ta. bine, trebuie să primești un uh, raport, a, o copie a procesului verbal. Poți să spui că asta se întâmplă tot timpul, dar nici vorbă. Sunt țări unde numele ți se introduce un, uh, într-un registru și nu primești nicio copie a procesului verbal al poliției. Te duci acasă și te trezești că raportul tău pur și simplu a dispărut. În al patrulea rând, uh, se spune și că victimele trebuie să aibă uh, dreptul la informații cu privire la procedurile uh, judiciare și că au dreptul la asistență juridică. Aici se mai pune problema evaluării individu individului, care este foarte, foarte importantă, pentru că poliția sau ofițerii de aplicare a legii trebuie să țină seama de anumite caracteristici ale victimelor. Una e să te ocupi de o victimă a unui atac sexual, alta este să te ocupi de o victimă a unui act de terorism. Deci in, uh, evaluările trebuie să se facă de la caz la caz și aceste evaluări individuale variază semnificativ de la un stat membru la altul. Și chiar și când se fac așa cum trebuie, apar divergențe majore între structurile de sprijin oferite victimelor și asta nu e doar de la o, un stat membru la altul, ci și de la o regiune la alta. Deci, cum ești tratat ca victimă sau ce ți se întâmplă ca victimă diferă de la un oraș la altul. Și aici se identifică o serie de factori care ar putea să reducă eficiența uh, acestor uh, uh drepturi. Lipsa de informații, lipsa de informații disponibile într-o limbă înțeleasă de victimă, uh, lipsa de sprijin financiar, lipsa coordonării serviciilor de asistență de la poliție la judecător, uh, sau procuror și apoi lipsa unei instruiri corespunzătoare a forțelor de poliție, printre altele. Aici am lucrat, bineînțeles, împreună cu doamna Angelica Milner și am vorbit în special despre victimele teror, drepturile victimelor uh, terorismului. Pentru că atunci când s-a redactat uh, directiva, inițial uh, nu, iar, er, uh, nu se produseseră încă multe din uh, atacurile teroriste. Uh, de exemplu, la o adunare recentă, victimele atacului din 2016 s-au plâns că nu au primit asistență psiho psihologică și nici financiară. Efectiv s-au simțit abandonate de stat și este o rușine, mai ales dat fiind faptul că directiva a fost uh, uh emisă cu patru ani înainte și s-au menționat în special victimele terorismului acolo, pentru că eu m-am asigurat că uh, va exista această mențiune însă tot nu s-a ținut seama de această precizare. Și atunci, pentru a evita asemenea situații în care victimele nu sunt protejate, am uh, susținut uh, măsuri de instruire specială a persoanelor care uh, lucrează cu victimele atacurilor teroriste, pentru că ele au nevoie de asistență medicală, de asistență psihologică pentru a depăși traumele, de servicii profesionale de reabilitare pentru a găsi noi locuri de muncă, de pildă, dacă este nevoie, dacă au suferit uh, vătămări uh, fizice, corporale, și au nevoie e de ajutor imediat după atac și au nevoie de ajutor în alte limbi, de exemplu. De pildă, copiii separați de, copii, de părinți în timpul unor atacuri, cum au fost cele de la uh, metroul din Bruxelles sau de la uh, aeroportul din Bruxelles și atunci ai, ai nevoie de servicii disponibile în toate limbile pentru o persoană care poate nu înțelege limba uh, țării respective. S-au făcut progrese, dar sunt încă multe de făcut, nu doar pentru victimele ale terorismului, dar și pentru cele ale traficului. Nu am timp acum să trec prin toate cazurile. Mai sunt și victimele uh, infracționalității organizate sau copii. Și de aceea drumul pe care îl mai avem de făcut este lung încă până când să ne asigurăm că drepturile uh, juridice ale victimelor uh, sunt uh, acoperite. Sper așadar să le putem trata așa cum trebuie. Interpretarea, spune președinta, este disponibilă până la ora 12 și uh, jumătate. Întâlnirea noastră va mai continua 10 minute pentru că urmează aici o altă întâlnire și nu putem uh, să ne prelungim mai mult de 10 minute. Îi dau acum cuvântul doamnei Grisbeck, care o înlocuiește pe coraportarea doamna Mlinar. Coleg, uh... Mulțumesc că uh, colega mea, Angelica Mlinar, își cere uh, scuze pentru absența ei astăzi. Uh, m-a rugat să iau cuvântul în numele ei cu privire la raportul de evaluare a implementării directivei prin care se stabilesc standarde minime privind drepturile victimelor infracțiunilor. Mulțumește coraportorului raportorului Tereza Jimenez Beceril uh, Barrio pentru excelenta cooperare. Iată ce recomandă uh, colega mea spune că statele membre trebuie să accentueze mai mult uh, evaluarea individuală a victimelor și inclusiv a victimelor minori ale traficului, copiii fiind Uh, aflându-se într-o situație extrem de vulnerabilă și uh, trebuie să beneficieze și ei de drepturile lor la sprijin. Solicit uh, statelor membre să îmbunătățească accesul la justiție a victimelor violenței de gen, înțelegând că femeile sunt, se confruntă cu anumite bariere în această privință Autoritățile din statele membre ar trebui uh, să identifice obstacolele în calea accesului femeilor la justiție și să uh, să fie consolidată capacitatea fiecarei uh, țări pentru a concepe măsuri care sunt sensibile la dimensiunea de gen. O infracțiune poate să aibă consecințe serioase asupra întregii fam- familii, efecte care se pot întinde pe tot parcursul vieții. De aceea, familia victimei trebuie să beneficieze de asistență financiară și juridică din partea uh, statului, iar copiii trebuie incluși în definiția uh, noțiunii de victimă copiii uh, unor părinți traumatizați sunt afectați în mod direct sau indirect de simptomele post-traumatice uh, suferite de părinții lor. Ar trebui uh, uh, să existe sprijin pentru uh, uh, aceste situații de, de traumă, astfel încât uh, să eviteze handicapul uh, social. Uh, să fie evitat handicapul uh, social. Trebuie stabilite foi uh, de parcurs pentru uh, sprijinul pe termen lung acordat, de, acordat victimelor și pentru asistarea lor ultima fază, ultima etapă în sprijinul sau asistarea victimelor, putând fi una dintre cele mai importante, una decisivă. În ultimul rând, aș vrea să vă informez că Împreună cu coraportor uh, vom uh, depune niște amendamente suplimentare. Nu a, raportor, raportul, uh, proiectul de raport n-a fost suficient pentru a le include pe toate. Vom depune amendamente cu privire la accesul la servicii de medicină sexuală și reproductivă, un lucru important mai ales pentru victimele violenței de gen. Abia aștept să continui munca cu uh, Uh, cu raportorul și cu raportorii uh, alternativi și în calitate de raportor alternativ uh, în Comisia Libe aș vrea să adaug un punct. Aș insista asupra atenției deosebite care trebuie acordată minorilor